Okay. Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Îmi pare foarte rău că suntem în întârziere. Am fi putut începe mai devreme dacă aș fi aflat uh, care este situația. Nu mi-am dat uh, seama că am împărțit întâlnirea în uh, două părți dar acum deschid întâlnirea Uh, avem uh, întâlnirea oficială a Comisiei FAM, uh, iar apoi audierea comună cu LIBE în curând. Va veni și domnul Aguilar, care este președintele Comisiei LIBE. Înainte însă Vom începe cu punctul, 2, uh, cu punctul 12, care se referă la uh, strategia de integrare națională a romilor. Nu voi vorbi acum foarte mult, pentru că uh, vom uh, avea um, uh, audierea și oricum până atunci îi dau cuvântul doamnei Iaroca. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este a doua oară când uh, vorbim despre acest raport prima dată când Parlamentul European uh, are este prima dată când Parlamentul European are posibilitatea să vadă ce au făcut statele membre după ce Consiliul, sub președinție maghiară, a lansat uh, strategia Euro cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Uh, 10 milioane de cetățeni uh, dintre săracii Europei sunt romi. Asta spune foarte mult despre problemele cu care se confruntă uh, ghetourile rurale și urbane. În ultimii câțiva ani, situația s-a deteriorat în aceste zone din toate privințele și s-au făcut foarte puține progrese. De aceea, Parlamentul uh, are, și-a asumat un angajament serios de a ajuta în mod constant Comisia și statele membre să implementeze efectiv planurile de acțiune și nu să se limiteze doar la vorbe, idei și la cheltuirea de bani așa cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, însă rezultatele au fost uh, foarte mici. De aceea, această primă analiză a planurilor naționale de integrare și a implementărilor parțiale, pentru că am avut o perioadă foarte scurtă de timp, iar în scurt timp uh, nu se poate obține totul, uh, ne vor ajuta să mm, ne facem o idee. Oricum ar fi, procesul este foarte lent. De ce am hotărât uh, să analizez aspectele legate de gen și aspectele privind drepturile copiilor în acest raport? Pentru că am considerat că dacă uh, analizăm uh, Uh, segmentele cele mai vulnerabile dintre aceste 14 milioane de persoane, adică femeile, copiii și cei care trăiesc în uh, ghetouri, atunci vom putea să le arătăm statelor membre o imagine cu totul uh, diferită, astfel încât să vedem ce planuri au fost bine implementate, care planuri sunt bine bugetate și bine monitorizate, care sunt planurile bine puse la punct, unde participă romii cum trebuie. Acestea sunt aspectele pe care le-am analizat. Am cerut mai multor organizații să facă cercetări. Și în ceea ce privește aceste cercetări uh, sau studii, am uh, obținut uh, informații foarte utile în ultimele luni. Avem și un document de lucru. În prima parte vorbim despre cadrul în general. În a doua parte vorbim despre femeile rome în special. Am uh, obținut uh, date, am dezagregat uh, datele și am obținut niște lucruri foarte interesante. În primul rând, am ajuns la concluzia că riscul de sărăcie pentru familiile de romi cu mai mult de patru copii sunt foarte relevante, iar în familiile monoparentale riscul de sărăcie nu este atât de mare pe cât credeam. Studiul ne-a mai arătat clar că femeile rome vârstnice din aceste zone sunt cele mai vulnerabile. În plus, uh, cifrele ne-au arătat că majoritatea dintre romii inactivi sunt femei. În plus, uh, rata de alfabetizare este mai scăzută, performanța școlară este mai mică, există probleme cu sarcinile neplanificate și există um, efecte de pe urma crizei economice iar situația este și mai uh, diferită decât era acum câțiva ani. Discutăm așadar despre sărăcie. Există un risc de trafic, de violență și alte aspecte care vor fi discutate în raport. Eu voi face niște recomandări specifice legate de mm, integrarea de gen, uh, evaluarea de impact uh, cu privire la aspectele de gen, implicarea organizațiilor de femei, reducerea sărăciei în rândul copiilor. Voi face așadar recomandări punctuale. În plus, uh, raportul meu uh, va face o analiză a aspectelor legate de abandonul școlar, maternitatea în rândul adolescentelor și așa mai departe. Vom discuta și despre integrarea pe piața muncii, uh, pentru că um, IMM-urile nu creează locuri de muncă pentru femei. Uh, apoi, uh, din acest, din acest domeniu lipsește și învățarea pe tot parcursul vieții, care este o mare problemă iar discriminarea directă și indirectă este un alt domeniu care trebuie discutat mai în profunzime, astfel încât Comisia să înțeleagă ce mesaj trebuie să transmitem statele, statelor membre. În uh, Comisia ECON uh, s-a elaborat un aviz uh, care Uh, spune că formarea și integrarea pe piața muncii sunt foarte importante, iar accesibilitatea la piața muncii este foarte importantă atunci când uh, faci parte dintr-o familie numeroasă. Mă opresc aici și le mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru toate contribuțiile pe care mi le-au transmis până acum. Mulțumesc! Thank you very much. Shall we now open up... Mulțumesc. Dau acum cuvântul deputaților, doamna Cliveti. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, această problematică, în cadrul acestui raport, uh, voi uh, contribui și eu, sper, în calitate de raportor din umbră al grupului socialist. Consider și eu, alături de colega mea, doamna raportor, că este o temă extrem de importantă Uh, decizia Uniunii Europene, a Comisiei Europene de a se implica în mod direct uh, în uh, identificarea soluțiilor pentru integrarea romilor în general, deci documentul despre care s-a pomenit deja, a dat posibilitate statelor membre să creeze aceste rapoarte de țară în domeniul respectiv, Uh, din uh, simpla lecturare a acestor rapoarte, pe de o parte se vede uh, destul de redusa preocupare cu privire la problemele de gen, după părerea mea, dar în același timp pot fi subliniate și o serie de bune practici pe care le-am identificat în mai multe țări europene. N-are sens să dau acum exemple pentru că nu vreau să, să uit vreo, vreun stat. Uh, în afară de tematicile pe care deja uh, colega mea le-a menționat, cred că pentru mine este important de asemenea să mă ocup de cele patru domenii cheie uh, cu probleme și anume educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe pentru femeile rome, dar totodată încă două probleme care sunt, după părerea mea, foarte importante, și anume libera circulație în, în spațiul european și combaterea stereotipurilor vis-a-vis -vis de etnia romă în general. Uh, aici va trebui să contribuim cu toții și să ajutăm pe cât se poate ca aceste uh, chestiuni care uh, sunt în continuare prezente în viața noastră europeană să fie analizate cu bună credință și să încercăm împreună să găsim soluții europene. Pentru că eu uh, în calitate de reprezentant al unui stat membru, România, în care uh, există o importantă comunitate romă, uh, pot să contribui uh, cu experiența românească ca urmare sau datorată unei conviețuiri îndelungate cu etnia romă, ceea ce pe noi românii ne-a făcut să cunoaștem și bunele și relele acestei etnii care nu trebuie să fie privită într-un mod global, uh, stereotipizată, criticată în mod global, ci trebuie să ajungem la cunoaștere și înțelegerea uh, problemelor specifice, a lumii acestor oameni, care este o lume deosebită, uh, specială, și să-i ajutăm prin soluții europene să își rezolve problemele. Eu m-aș opri pentru că urmează să depun amendamente, să colaborez cu colegele mele în acest domeniu uh, și sunt uh, disponibilă și interesată, repet, mai ales interesată, uh, de găsirea de soluții în acest, în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul acum doamnei Bauer. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva astfel de observații. În uh, Comisia de Ocupare a Forței de Muncă am discutat astăzi un aviz pentru acest raport și este pus accentul și pe răspunderea Comisiei Ample pe uh, întru problematica muncii. Cred că trebuie să facem o distinție clară între posibilitatea de ocupare a forței de muncă și accesul la locuri de muncă, respectiv fenomenele de discriminare vis-a-vis -vis de această etnie. Este important să spunem uh, foarte clar ce înseamnă posibilitatea de a munci, mai ales că este vorba despre uh, un procentaj ridicat de analfabetism în cadrul populației rome și doar 24% uh, din uh, uh, femeile rome um, au avut acces la un loc de muncă. Deci este o situație foarte neobișnuită pe piața muncii. În același timp o mare provocare, pentru că noi trebuie să ne gândim că trebuie să uh, rezolvăm problema ofertei de locuri de muncă pentru un volum ridicat de persoane care nu sunt suficient uh, calificate. Nu vom avea suficiente locuri de muncă pentru acest tip de personal. Iar uh, în ce privește femeile rome, cred că în primul rând trebuie să încercăm să rezolvăm educarea acestei forțe de muncă. Uh, cum trebuie organizată pregătirea forței de muncă este o preocupare pe care trebuie să o avem. După aceea, să vedem cum funcționează sistemele sociale Pentru că trebuie să încercăm să creăm o motivare pentru a munci, pentru ca ă, să ajutăm atât familiile numeroase cât și mamele singure să dobândească independența economică ă, care în clipa de față ă, este aproape inexistentă în cadrul comunității rome. Deci trebuie să spunem răspicat că aceste sarcini în clipa de față nu sunt îndeplinite, sunt mari provocări care se află în fața noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și îi, îi dau cuvântul doamnei Papanicolopoulos din partea Comisiei. Thank you. Just for the record is Papa Mihalopoulou. Mulțumesc. Numele meu este Papa Miholupul. Înainte de toate, aș vrea să spun că noi apreciem inițiativa Liviei de a elabora acest raport. Suntem conștienți că femeile rome sunt deosebite vulnerabile și că uh, Există o mare diferență uh, aici în ce privește șansele uh, bărbaților și a femeilor rome. Nu vreau să fac trimitere la statisticile pe care le deținem, pentru că uh, ele se bazează pe niște cercetări foarte recente. Știu că mai târziu, în cadrul audierii, uh, se va vorbi despre rezultatele acestor cercetări. Dați-mi voie să spun doar că am identificat uh, problemele mari legate de educare, de uh, acces la locuri de muncă și problemele de sănătate în cadrul acestei comunități care este și subiectul unor discriminări multiple. În același timp, însă, trebuie să uh, uh, recunosc că uh, această problemă este analizată mai degrabă la modul general, fără să ținem seama și de problematica specifică de gen. Deci, mai ales în ce privește discriminarea multiplă. Iar în propunerea recentă pentru o recomandare din partea Consiliului, am inclus și uh, o secție la punctul uh, 3.5 în ce privește protecția femeilor rome și copiilor rome. Deci așteptăm uh, și raportul final cu interes și vreau să-i spun Liviei Iaroga, care uh, uh, că a lucrat foarte bine și a fost uh, foarte apropiată de unitatea de coordonare a problematicii rome în ultimii ani. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul în final doamnei Iaroca la finalul acestei dezbateri. Doamna Iaroca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu voi avea o intervenție lungă. Singurul lucru pe care doresc să-l spun este că, dincolo de motivul pentru care am încercat să analizăm uh, uh, pătura cea mai săracă și marginalizată din uh, populația europeană și problemele uh, femeilor rome, problemele de gen, este pentru că în toate strategiile naționale, de fapt, acest aspect lipsește, ceea ce este foarte șocant. Pentru că noi cunoaștem rezultatele cercetărilor că în aceste momente de criză economică în aceste comunități rome, femeile sunt uh, uh, cele mai afectate și uh, există acum noi aspecte. We learned that in access to health, for example, ale studiului elaborat de organizația FA și uh, aici se spune că suntem încă departe de obiectivul final de a stopa acest cerc vicios al sărăciei uh, care este transmisă practic și generațiilor viitoare cele mai uh, controversate mesaje ar fi că nu se uh, recunoaște faptul că femeile rome au uh, mulți copii și că, ă, deși ă, au adus mulți copii pe lume, nu beneficiază de ă, ajutoare speciale din partea statelor, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și nu au nici șanse la o pensie. Ceea ce le îngreunează îndeplinirea rolului antropologic pe care îl au în creșterea acestor copii. De aceea este foarte important să ne concentrăm în raportul nostru pe situația femeilor rome și a copiilor romi, să ținem seama de toate dificultățile pe care le întâmpină, chiar dacă avem proiecte specializate pentru comunitățile rome. Președintele. Mulțumesc. Comisia FEM Ehm, este norocoasă că are o raportoare atât de competentă în acest domeniu și îi dorim mult succes în activitate. Mulțumim foarte mult, doamna Iaroca. I will now read up the, the, the, the timetable and the... Vă voi spune cum arată calendarul și termenul de înaintare a andamentelor pentru acest uh, Uh, raport, termenul de înaintare a amendamentului 24 septembrie, ora prânzului. Apoi uh, FEM va vota uh, pe marginea acestui raport pe data de 14 octombrie, iar în plenară probabil va ajunge în noiembrie, însă asta trebuie să um, se mai confirme. Ne vom îndepărta de acest subiect și vom lua o pauză de două minute înainte să înceapă audierea comună.